Procesul verbal al reuniunilor de ieri a, a fost făcut public. Aveți comentarii? Văd că nu. Atunci consider că se adoptă. Primul punct pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată